Vă mulțumesc pentru atenție. Dați-mi voie să continui acum cu comunicările. Doresc să vă anunț că m-a adresat o scrisoare către Consiliu și Comisie pentru a exprima poziția Parlamentului European în ce privește numirea șapte membri în Consiliul de Administrație al Autorității Europene pentru Alimentație, conform articolului 25, regulamentul 178 din 2002 fost respectat, iar amănuntele vor fi menționate în procesul verbal al acestei ședințe. Din partea grupului GUE-NGL am primit eh, rugămintea ca domnul Helmut